Euh, Cred că o să începem. Din păcate, fiind atât de multe furtuni peste tot, sunt uh, mulți absenți sau persoane care sosesc târziu pentru că se anulează zborurile, așa că îmi permit să îmi cer scuze în numele lor, pentru că sunt persoane care nu au avut uh, posibilitatea să fie aici sau să aș fi ajuns deja la Parlament. Astăzi avem plăcerea de a-l avea printre noi pe domnul Linus Alexandro Sicilianus, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, dar foarte repede o să trec de punctul 1 de pe ordinea de zi, care înseamnă că putem să adoptăm direct ordinea de zi, fără modificări, nu sunt comunicări ale președintei și punctul 3 trecem direct la schimbul de opinii. Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un pilon al sistemului internațional al drepturilor omului. Suntem vecini la Strasbourg, dar subcomisia noastră are rar privilegiul să interacționeze cu curtea, deși e clar că întărirea drepturilor omului și a democrației este interesul nostru comun. Vom face un schimb de vederi privind universalitatea drepturilor omului. Trebuie să facem acest lucru între cele două instituții. Consiliul Europei sărbătorește 70 de ani de la adoptarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. E vorba de peste 20.000 de hotărâri ale curții pentru a îmbunătăți viața oamenilor pe tot continentul și pentru a fi o inspirație suplimentară pentru a ridica nivelul drepturilor omului în toată lumea. Convenția nu este un instrument nou, dar uh, a făcut față noilor provocări în materie de drepturile omului în domeniile nou apărute, viața privată, protecția datelor sau biomedicina. În anii din urmă s-au făcut reforme pentru a întări convenția, dar există în continuare provocări importante, mai ales în ceea ce privește uh, numărul mare de cazuri nerezolvate și nevoia de a uh, executa toate aceste hotărâri. Uh, vom discuta despre statele nemembre ale Uniunii europene care sunt membre ale curții și ne interesează să vedem care sunt provocările cu care se confruntă spațiul juridic european și cele care afectează vecinătatea directă a Uniunii Europene, Balcanii Occidental, Turcia și vecinătatea estică. Iată de ce mă bucur foarte mult că avem posibilitatea astăzi să facem un schimb de opinii asupra acestor provocări, asupra realizărilor pozitive ale curții și asupra dificultăților pe care, cu care se confruntă Curtea astăzi și cum putem să stabilim mai multe punți între Parlamentul European și Curtea. Aveți cuvântul, domnule Linos Alexandru Sicilianus, vă ascultăm. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. mulțumesc foarte mult pentru invitația de astăzi. Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Ați introdus foarte bine uh, subiectul despre care voi discuta. Ideea era să prezint starea de fapt, mai mult sau mai puțin generală, ca să vedem unde ne aflăm. Și apoi sunt gata să răspund la chestiunile, întrebările puse de dumneavoastră privind subiectele aduse în discuție. Anul acesta se sărbătorește 70 de ani de la adoptarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, așa încât am posibilitatea să fac o trecere în revistă a reușitelor sistemului și asupra provocărilor. Pentru, în ceea ce privește sistemul, vreau să spun că această convenție a fost un instrument unic în lume, în sensul că a reușit să se intre în toate ramurile drepturilor naționale. Nici o convenție internațională în sensul clasic al termenului n-a avut acest efect prin jurisprudența foarte bogată a Curții Europene a Drepturilor Omului și a fostei comisii, evident, Convenția Europeană a Drepturilor Omului se referă la dreptul civil în sensul tradițional, la dreptul penal, la procedura penală, dreptul comercial, dreptul mărcilor, noile tehnologii, evident, dreptul public, dreptul concesional, dreptul administrativ, deci este prezentă pe toate fronturile? ceea ce este extrem de important și trebuie să subliniem acest lucru. Este un șoc pentru noi judecători care vin la curte, pentru că își dau seama că se confruntă cu chestiuni foarte diverse care se referă la toate ramurile dreptului național și la drepturile Uniunii Europene. Sunt multe chestiuni care se referă de dreptul internațional general, de dreptul comparat și de dreptul Uniunii Europene, pentru că ne pronunțăm asupra unor chestiuni și de multe ori trebuie să facem studii de drept comparat ca să vedem unde ne aflăm la nivel paneuropean pe marginea unei chestiuni care ne interesează. A doua provocare sau reușită cu care ne confruntăm este cea a, a idee de a face din convenție un instrument uh, viu. După 70 de ani de existență, convenția este extrem de modernă, ceea ce nu e ușor. Este o doctrină, doctrina instrumentului viu pe care am introdus-o din anii 70 într-o, într-un caz uh, britanic, uh, cazul Tyre contra Regatului Unit și de atunci am spus că acest instrument trebuie să fie interpretat conform condițiilor de viață moderne. Nu e vorba numai de a vedea care a fost uh, vo- voința părinților fondatori, trebuie actualizată convenția și ea trebuie să fie mereu adaptată la condițiilor de viață actuale. Este o metodă de interpretare care la vremea respectivă părea revoluționară, dar care astăzi nu mai e revoluționară. Este o metodă de interpretare care uh, a fost adoptată de curțile supreme, de curțile constituționale din statele membre ale Consiliului Europei, care a fost de asemenea adoptată de Curtea Internațională de Justiție, care a spus foarte simplu că în momentul în care avem un instrument care nu are limitare de durată, cum e Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și când instrumentul acesta conține termeni generici, se ține de uh, voința prezumată a părților la acest uh, instrument, ca instrumentul să fie aplicat și interpretat uh, într-o manieră evolutivă, astfel încât să rămâne uh, de actualitate. A treia provocare cu care ne confruntăm și este și o reușită, cred eu, este armonizarea, provocarea armonizării standardelor europene în ce privește drepturile omului. Avem 47 de state membru, 27 sunt din Uniunea Europeană și trebuie să avem un singur standard. Așa că e clar că nu e întotdeauna ușor, nu e întotdeauna evident datorită invenției jurisprudențiale și anume marja de apreciere a statelor. Marja de apreciere o au statele, deci e o noțiune care permite curții să țină cont de specificul fiecărui stat membru al Uniunii Europene și membru al Consiliului Europei, și care este parte contractantă la convenție, într-o anumită limită, evident. Marja de apreciere nu este nelimitată și lărgimea acestei marje depinde de natura chestiunii care ajunge în fața curții. În materie economică, de exemplu, se spune că marja de apreciere este largă, dar când vorbim de diferențe de tratament din, pe baza diferenței dintre sexe, marja este foarte redusă și e nevoie de motive foarte solide pentru a justifica o diferență bazată pe diferența dintre sexe sau pe orientarea sexuală. Deci noțiunea aceasta, marja de apreciere, ne permite fără niciun fel de trădare față de principiile convenției, să încercăm să armonizăm standardele la nivel paneuropean. În ce privește Uh, provocările instituției ca atare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ați menționat, doamna președintă, în primul rând că e vorba de numărul mare de cazuri încă nerezolvate, cazuri pendinte. În 2011 avem, uh, aveam 70.000 de cazuri și printr-o serie de reforme am redus cifra acesta la foarte puține. Am uh, absorbit vreo 100.000 de afaceri, de cazuri, în fiecare an intră în sistem vreo 40-45 de mii de cazuri noi pe care le tratăm uh, uh, fie ca judecător unic, cameră de trei judecători, cameră de șapte judecători sau în marea cameră. Uh, acest număr de cazuri pendinte este alcătuit în primul rând din vreo 20 de mii de cazuri care nu sunt repetitive, sunt uh, cazuri care țin de camere, sunt chestiuni grave care uh, constituie nucleul dur. Restul sunt cazuri repetitive care pot fi rezolvate Uh, și care pot fi scoase de pe rol printr-o uh, rezolvare uh, amiabilă prin declarația unui stat sau sunt chestiuni care pot fi rezolvate mult mai ușor. Dar cele 20.000 de cazuri care constui, constituie, cum spuneam, nucleul dur al activității noastre sunt cazuri grave care implică multă activitate din partea noastră. Și încă o provocare este provocarea punerii în executare. În general, Punerea în executare este satisfăcătoare. Curtea beneficiază de ajutorul Comisiei, Consiliului de Miniștri al uh, Curții uh, al uh, Consiliului Europei. Este singura curte care are acest nivel. Nici la nivel regional, nici la nivel universal nu există un asemenea sistem. Deci trebuie să fim conștienți că acest Consiliu de Miniștri, care este un organ diplomatic și politic, ajută curtea. Nu există nicăieri în altă parte și pe acest din acest punct de vedere, conven- sistemul Convenției Drepturilor Omului este unică. Nu e vorba numai de Consiliul de Ministri. Consiliul de Ministri are responsabilitatea principală de, sub, uh, supra, de a supraveghea punerea în executare a hotărârilor. Parlamentarii Uh, noștri se ocupă de acest lucru și organele de monitorizare se ocupă și ei de acest lucru și la nivel național. La nivel național sunt parlamentele naționale, cele care beneficiază sau care au comisii naționale ad hoc pentru drepturile omului, inclusiv Parlamentul grec. Săptămâna viitoare, marți, mă voi adresa acestei comisii a Parlamentului Elen care, unde vom discuta despre punerea în executare a hotărârilor care privesc Grecia. Aceeași comisie, mutatis mutatis, există la foarte multe parlamente europene. Deci este o chestiune care este foarte importantă pentru noi, fără să mai vorbim despre alte mecanisme, cum ar fi instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului, ombudsmanii la nivel național, avocatul poporului, deci chestiunea de punere în executare a hotărârilor curții este o chestiune complexă, polivalentă, atât la nivelul Consiliului Europei, cât și la nivelul statelor membre ale Consiliului Europei. O altă reușită a noastră și o provocare este problema dialogului. Dialogul, mai presus de orice, cu curțile supreme și cu curțile superioare. De ce cu aceste curți? Pentru că uh, dacă se epuizează căile de atac la nivel intern înainte să se prezinte o cerere la curte la noi, vin la noi hotărâri care au fost examinate înainte de către o curte supremă sau o curte constituțională într-un stat membru. Curțile supreme și curțile constituționale sunt interlocutorii noștri prin excelență. Iată de ce a, acum cinci ani am întemeiat o rețea de curs superioare la care participă acum 84 de curți din uh, statele membre ale Consiliului Europei. E cea mai mare rețea și facem totul pentru ca această rețea să fie eficientă, cât mai eficientă cu putință, numai, nu numai la nivel de schimb de informații, ci organizăm reuniuni bianuale uh, cu, și facem schimb de vederi. Președinția franceză a organizat o conferință pe 12-13 septembrie anul trecut cu toate aceste curți la nivel paneuropean. A fost o mare reușită. Președintele Macron ne-a primit marja conferinței la Palatul Elisee, ceea ce a arătat atașamentul nostru față de această formă de dialog. Dialogul nu se referă numai la dialogul cu curțile supreme, ci și cu curtea de la Luxemburg. Aș vrea să spun că dialogul nostru cu Curtea de la Luxemburg este un dialog fericit, un dialog care are loc în fiecare an, de mai multe ori pe an, dar măcar o dată pe an. Ultima reuniune anuală a avut loc pe 21 octombrie anul trecut. Um, alegem întotdeauna subiectele asupra cărora ne ocupăm împreună un judecător de la noi și un judecător de la Curtea de la Luxemburg analizează și prezintă subiectul și apoi se face un dialog între cele două jurisdicții. Vreau să vă spun că acest schimb de vederi este extrem de fructuos, extrem de interesant și ținem foarte mult. De ultima dată de la Luxemburg au venit colegii la noi, i-am primit uh, un număr foarte mare și cred că ambele părți au fost mulțumite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 Poate că știți că, din punctul nostru de vedere, am dat uh, undă verde al 14-lea protocol la Convenție. A fost adoptat în 2004 și care conține o dispoziție care spunea la vremea respectivă că Uniunea Europeană poate, dacă dorește, să adere la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci, din perspectiva Consiliului Europei, am, am dat undă verde acestui protocol al 14 -lea. Cunoașteți urmarea Tratatul de la Lisabona a prevăzut uh, în termeni foarte clari această adeziune, această aderare, apoi a urmat avizul curții de la Luxemburg și în cele din urmă am, uh, vom reîncepe pe 24 martie anul acesta discuția ca urmare a scrisorii care a fost semnată de domnul Juncker și domnul Timmermans adresată secretarului general al uh, Consiliului Europei foarte recent. Deci, uh, iată cum stau lucrurile. La Consiliul Europei pe 19 noiembrie anul trecut a avut loc o reuniune cu negociatorul Uniunii pentru a vedea unde ne aflăm. Eu personal sunt optimist și cred că am înțeles bine că există acum uh, o renoire a acestei chestiuni Trebuie să fim atenți, trebuie să fim atenți pentru că evident trebuie să uh, facem față observațiilor curții de la Luxemburg și în același timp nu trebuie să, eu știu, încărcăm prea mult specificitatea Uniunii Europene pentru că s-ar putea să se creeze reticență din partea statelor membre ale Consiliului care nu sunt membre ale Uniunii Europene în momentul în care s-ar ratifica un acord între Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Deci chestiunea trebuie manevrată cu prudență, cu dexteritate ca să ajungem la un text care să fie echilibrat și care să mulțumească atât reticențele curții de la Luxemburg, și să nu creeze inegalități de tratament între Uniunea Europeană și celelalte state membre ale Consiliului Europei. Și ultima parte a prezentării mele se referă la provocările referitoare la protecția drepturilor omului în Europa. Sunt patru asemenea chestiuni. În primul rând, Ați menționat-o și dumneavoastră, doamna președintă, este vorba despre migrație. Migranții și solicitanții de azil. Sunt foarte multe cazuri care se referă la aceste dosare, chestiuni, uh, nu, cazuri împotriva Greciei, cazuri împotriva Italiei. Uh, avem un caz foarte mare care se referă la Belgia. Este un caz pendinte în fața Marii Camere Uh, dosare privind țările nordice, dosare privind Ungaria, Serbia, țările de jos și așa mai departe. Deci sunt dosare care se referă la mai multe state, părți contractante ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, nu numai state din sud, ci și state din centrul Europei, din nordul Europei, din vestul Europei. Recent, am dat o hotărâre privind Federația Rusă, o altă hotărâre privind Ungaria și închiderea uh, rutei Balcanilor și peste două zile vom da o hotărâre privind uh, expulzările colective. Este o hotărâre împotriva Spaniei. Deci este un contencios uh, care este polivalent și care, este, care se referă la mai multe chestiuni în funcție de statele care sunt uh, în discuție, care sunt axele principale ale jurisprudenței noastre pentru a încerca să rezumăm chestiunea asta sunt trei. În primul rând, să menținem în măsură în care se poată achiul normativ al Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților. Al doilea, să fim în armonie cu achiul Uniunii Europene, subliniind în același timp necesitatea de a revedea regulamentul de la Dublin și apoi a treia axă a jurisprudenței noastre este să stabilim niște jaloane pentru politica migratorie a statelor, să dăm niște indicații în ce privește expulz expulzările colective, cum spuneam mai devreme, când mă referam la ce hotărârea împotriva Spaniei care va fi dată peste două zile. A doua mare problemă privind protecția drepturilor omului în Europa este deficitul democratic. Aici sunt dosare care ajung la noi și care se referă, de exemplu, la independența și imparțialitatea justiției, sunt dosare împotriva României, a Poloniei și așa mai departe, am comunicat aceste dosare, era vorba de un uh, dosar mare privind Ungaria, unde am pus niște jaloane de jurisprudență și Curtea de la Luxemburg s-a bazat pe această hotărâre pentru a-și adopta hotărârea recentă privind Polonia. În același timp, am trebuit să activăm articolul 18 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care se referă la uh, deturnarea puterii. Era o noțiune pe care o evitam. Era un articol care era considerat uh, ca un articol care nu trebuie invocat, care nu trebuie utilizat. Dar în 2018 și 2019 a trebuit activat de 8 ori. Ne referim la mai multe state, Federația Rusie, Turcia, Azerbaijan și altele, ca să transmitem clar un mesaj și anume că sunt probleme care se referă la statul de drept, care se referă la fondul regimului democratic. A treia chestiune care revine este o chestiune recurentă și se referă la terorism dosarele de terorism care vin din mai multe surse. E vorba de teroriștii prezumați, ei sunt de multe ori reclamanții, victimele terorismului sau statele ă, sau persoanele terțe care se ă, consideră victimele ale măsurilor antiteroriste. E vorba de un dosar mare pendinte în fața Marii Camere Big Brother Watch împotriva Regatului Unit. Este vorba de măsuri luate de serviciile secrete britanice MI5 și MI6 care implică interceptarea unui, uh, unui, a o mie de miliarde de mesaje telefonice pentru că e vorba de suveranitatea statului, e vorba de un alt dosar uh, care se referă la Suedia, cam la aceeași chestiune. Ambele sunt pendinte în fața Marii Camere, deci se pune problema să stabilim regulile care trebuie să prevaleze la nivel paneuropean și care să reglementeze funcționarea serviciilor secrete. Nu e lucru puțin și voi încheia cu cele ce urmează. A patra mare provocare se referă la 15% din contenciosul nostru și anume chestiunile interstate și chestiunile individuale care sunt legate de cele interstate. Pentru prima dată în istoria sistemului există opt chestiuni, inter, 8 dosare uh, de aceste Uh, Ucraina contra Rusiei, e vorba de problema Crimei, uh, problema Donbass, dosarul Donbass și încă trei dosare punctuale, dar sunt dosare uh, cu care cu, se referă la Ucraina împotriva Federației Rusia. Sunt trei Georgia contra Federația Rusă, un alt dosar care s-a dat deja o hotărâre a doua e pendinte, dar se apropie de sfârșit și mai rămâne un al treilea dosar care va fi judecat la momentul potrivit. Și în fine mai e vorba de un dosar interstate Slovenia împotriva Croației, care are un conținut mai degrabă economic și care se referă la funcționarea sistemului bancar și la dreptul de proprietate al reclamanților Uh, originea vine din fosta Iugoslavie, dar toate aceste dosare la care se mai adaugă și niște dosare individuale, aici nu există recurs, dar sunt foarte multe afaceri dosare individuale referitoare la Nagorno-Karabakh, Armenia și Azerbaijan, deci toate chestiunile astea ne preocupă extrem de mult și este clar că în spatele acestor dosare sunt chestiuni de natură politică. Curtea va fi, își va menține întotdeauna rolul, este vorba de un rol juridic, nu își va depăși mandatul niciodată. Curtea rezolvă problemele juridice care uh, îi sunt aduse în atenție. Ne bazăm pe jurisprudența Curții Internaționale de Justiție, care de foarte multe ori se confruntă cu aceeași problemă și care a spus întotdeauna că în viața internațională există uh, chestiuni care se pot referi la probleme politică, dar curtea e curte și uh, ea este limitată de mandatul pe care îl are, deci nu se pune problema să ieșim din acest mandat. Cam asta ar fi pe larg, uh, doamna președintă, o trecere în revistă rapidă a provocărilor cu care ne confruntăm, a reușitelor și problemelor cu care ne confruntăm și sunt la dispoziția noastră să răspund la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Le voi da cuvântul membrilor prezenți. Cred că Isabel Visler a cerut cuvântul. PPE. Partidul Popular European. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, cu adevărat a fost foarte interesant și foarte extinsă personal mi-a fost de mare ajutor. Am două întrebări. În primul rând, să vreau să vă spun mulțumesc. Știți, la început ați vorbit despre provocările legate de bioetică. Este un uh, subiect pe care nu l-ați mai abordat uh, ulterior. Poate puteți să ne spuneți două cuvinte pe marginea lui. Mm, m-a interesat foarte mult. Uh, ați vorbit despre imigrație. Cred că în Europa există provocări imense. De altfel, urmează să mergem într-o misiune peste două săptămâni la frontiera între Statele Unite și Mexic mergem la fața locului pentru a face o vizită cu această misiune, pentru a vedea cum se desfășoară lucrurile, nu doar de la distanță. Și vreau să vă mai întreb un lucru. Există așadar Curtea de Justiție de la Luxemburg și Curtea dumneavoastră m-am întrebat tot timp Poate că ați menționat acest lucru, dar nu l-am înțeles eu. Este posibil să existe cazuri comune, adică un același caz să ajungă în fața curții de justiție și în fața curții noastre și ce se întâmplă în aceste condiții. Mulțumesc mult! Isabel Santos pentru Grupul Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc mult, doamnă președinte. În primul rând doresc să urez bun venit oaspetului nostru la această ședință. Îmi cer scuze că am întârziat câteva minute, dar am avut o intervenție la plenară pe care trebuie să o închei înainte de a veni aici. Cu toate acestea am reușit să prind cea mai mare parte a discursului dumneavoastră, care mi s-a părut foarte important și, de asemenea, foarte important este și rolul curții, mai ales în aceste momente în care suntem confruntați cu multe provocări în ceea ce privește drepturile omului, statul de drept și democrația. Săptămâna trecută am fost în uh, Croația și Bosnia-Herzegovina După cum ați spus, una dintre marile provocări pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în vremurile ce urmează este legată de migrație. Am văzut cu ochii mei situații atroce, extrem de violente, acte violente ale poliției croate împotriva migranților și a refugiaților care încercau să treacă frontiera între Bosnia, Herțegovina și Croația. Așadar, ce vreau să vă întreb? Există un caz, o anchetă care se face în această privință, din câte știți dumneavoastră, sunt încălcări cumplite ale drepturilor omului. Există documente publicate de diferite ONG-uri uh, Croația nu pare de acord uh, cu întemeierea unui sistem independent de monitorizare, lucru care, după părerea mea, este vital în aceste condiții în um, care vorbim despre drepturile omului și despre dreptul internațional. Sunt oameni care sunt tratați inuman, în o manieră degradantă. Pot să vă spun acest lucru oameni cărora li se fură totul, li se zmulc hainele de pe ei, sunt împinși înapoi uh, în adăposturi, uneori în picioarele goale, prin pădure, când uh, temperaturile sunt sub zero. Suferă, sunt oameni care mor. Am câteva fotografii pe care vi le pot arăta dacă doriți. Întrebarea mea așadar este, există un caz uh, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în cadrul mandatului dumneavoastră există posibilitatea să analizați aceste lucruri pentru a încerca să garantați respectarea dreptului internațional? Mulțumesc. partea verzilor, da. Am întrebări legate de două aspecte. Primul se referă la situația din Turcia. În 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins mai multe cazuri, spunând că nu au fost uh, epuizate căile de atac uh, interne și Curtea Constituțională de Turca uh, reprezintă o cale de atac nu doar în teorie, ci și în practică și de aceea este uh, eficientă și accesibilă. Însă eu am spus, eu aș spune lumina evoluției interne, mai ales din 2016, imparțialitate și eficiența justiției și în special a Curții Constituționale din Turcia pot fi puse sub semnul întrebării, nu sunt fiabile. Întrebarea mea este uh, dacă Curtea Europeană, ultima decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului, că uh, Curtea Constituțională din Turcia uh, reprezintă grad de atac, uh, uh, este o hotărâre luată înainte de uh, lovitura de stat, uh, a fost revizuită. Și ce aveți de gând să faceți în privința acestei situații foarte dubioase? Și uh, dacă vreți, uh, menționați, uh, voi vorbi despre două cazuri blocate, urmă și Sia Aftaman, care sunt de ani de zile în închisoare și uh, încearcă să uh, aibă o cale de atac la îndemână. Cealaltă întrebare se referă la comentariul noastră privind uh, doctrina instrumentului viu. Am văzut în ultimii ani la nivel național un număr tot mai mare de cazuri legate de schimbările climatice, uh, în care s-a făcut referire la drepturile omului și uh, de multe ori cu succes. Deci, ținând seama de doctrina dumneavoastră a instrumentului viu, întrebarea mea este în ce ce măsură au existat cazuri legate de schimbările climatice? Vă așteptați să apară mai multe și cum aveți de gând să le rezolvați? Mulțumesc! Mulțumesc, Asita Kencur, pentru grupul SR. Mulțumesc, voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea noastră. Sunt sigur că alții au spus astăzi că Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru prima dată se va ocupa de repatrierea sirienilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Noi venim să mers la curtea de la Strasburg sperând ca Franța să permită returnarea fiicelor. După cum știm, acestea nu sunt cazuri obișnuite, sunt uh, foarte profunde din punct de vedere moral și complexe din punct de vedere legal. Dar aceste cazuri se referă la miezul competenței naționale al cetățeniei, al uh, suveranității și și uh, al uh, uh, suferentății noastre. Unii au spus că nu trebuie să avem politici în baza siguranței pe termen scurt, ci să se concentreze pe perspectiva pe termen lung. Cu toate acestea, experții au spus de asemenea că odată cu returnarea unor cetățeni străini apar riscuri și provocări semnificative. Temele semnificative ale serviciilor naționale de siguranță nu trebuie trecute cu vederea. Guvernele au responsabilități față de societăți, ascultă preocupările legitime ale cetățenilor și ale serviciilor de siguranță, care nu vor ca siguranța țărilor să fie compromisă de redunarea cuiva care în mod activ ă, a luptat pentru o cauză teroristă de partea cealaltă a graniței și a rănit oameni acolo. Guvernele trebuie să aibă grijă și de copii acestor oameni și de oameni de aici. Deci, domnule președinte, v-aș fi recunoscutare să spuneți ce gândiți despre această problemă foarte, foarte complexă. Mulțumesc, Diana, din partea versilor. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun următorul lucru. Vă referați la armonizarea între state, că statele trebuie să aibă aceleași valori comune și că există state care încep să utilizeze mecanisme pentru a nu putea ajunge la Tribunalul European al Drepturilor Omului. Uh, ieri Europa Press uh, a scos la iveală o informație alarmantă. E vorba de Tribunalul Constituțional Spaniol. Uh, magistrații au făcut o strategie care blochează accesul catalanilor care sunt deținuți la tribunalul de la Strasburg au fost admise toate cerele venite din partea catalanilor pentru a-i lăsa după aceea într-o închisoare, iar uh, apărarea lor nu va ajunge la Tribunalul Drepturilor Omurilor înainte să existe o sentință împotriva liderilor catalani dată de justiția spaniolă. Sunt uh, date oficiale de la Tribunalul Constituțional și aici e vorba 1,5% din cazurile prizonierilor catalani. Și aici se admite 5%. Asta înseamnă că patru dintre ei au făcut greva foamei, Ruiz Sanchez și Forn ca să se rezolve problema și să rezolve recursurile lor așa cum trebuie. Informația aceasta vine într-un moment în care încep să se rezolve niște recursuri, iar în noiembrie anul trecut, de exemplu, s-a estimat un, a, a fost admis un recurs al unuia dintre ei după doi ani de așteptare. Bineînțeles, au fost uh, niște diferențe de vot între magistrați. Am depus două întrebări. Tribunalul Drepturilor Omului, Curtea Drepturilor Omului, are vreun mecanism pentru a corecta aceste practici, pentru a putea ajunge la Curtea Drepturilor Omului fără obstacole și cum se poate câștiga celeritate și eficiență în aceste cazuri. Mulțumesc foarte mult! Domnul Stetos. Mulțumesc foarte mult! Este o mare onoare că sunteți aici alături de noi și vă mulțumesc că ați menționat aceste aspecte foarte variate. Ne dorim o Europa egală, o Europa a societăților, o Europa a cetățenilor și este foarte dificil de multe ori să atingem acest obiectiv. Voiam să întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, din poziția dumneavoastră, care sunt cei mai importanți pași, ce pași trebuie făcut pentru a ajunge la un respect real față de drepturile omului în toate statele membre și pentru ca toată lumea să recunoască importanța drepturilor omului, respectul pentru drepturile omului. Cu alte cuvinte, vreau să vă întreb momentul în care am ajuns la o uniune economică, cum putem uh, deveni și o comunitate egală în privința drepturilor omului. Mulțumesc! Bun, acesta a fost uh, primul tur de întrebări, prima rundă de întrebări. Aș avea și eu câteva întrebări de pus. Prima ar fi legată de impactul ieșirii britanicilor uh, în ceea ce privește funcționarea curții, cum sunt pregătite lucrurile. A doua, care este impactul Uh, a aderării Uniunii la curte și rolul pe care îl are de jucat Parlamentul European. Ați spus că aveți uh, relații strânse cu parlamentele naționale, um, ale statelor membre care au semnat convenția. Care ar fi rolul pe care îl vedeți uh, jucat de Parlamentul European ca parte întreagă a convenției? Și a treia știu că ați avut câteva cazuri. Este un subiect foarte sensibil aici în Parlament, dar și la nivelul statelor membre. Accesul la avort. Ați avut uh, destul de multe cazuri uh, legate de Irlanda, de Ungaria, de Polonia. Mm, cazuri mai ales legate de plăți de despăgubiri pentru femei care nu au avut acces la avort din cauza unor condiții extrem de stricte ă, prevăzute în legea privind avortul. s-a creat aici o jurisprudență care să permită revizuirea acestei poziții care nu este o poziție ideologică și religioasă, dar care poate fi interpretată mai degrabă ca o chestiune de acces la demnitate și la sănătate pentru femei și care ar fi o adevărată discriminare la adresa femeilor din ziua de astăzi că nu au acces liber liber la avort. Este uh, uh, o atingere aduce, adusă vieților în anumite cazuri. A fost cazul uh, și în Irlanda, și în Polonia. Deci cum, mm, cum este privit acest lucru la nivelul curții? Vă dau cuvântul. Mulțumesc mult. Încep cu începutul. Aspectele legate de bioetică, într-adevăr, sunt numeroase. Am avut aspecte legate de sfârșitul vieții, cazul Lambert, de pildă, împotriva Franței. Am avut aspecte legate de biomedicină, de experimente biomedicale. consimțământul la operații medicale, să spunem, avem uh, cazuri uh, legate uh, de mamele purtătoare. Am avut un aviz legat de cererea curții de casație franceze privind aceste mame purtătoare și ne-a urmat avizul. Este vorba despre această abordare ideologică care este protocolul numărul 16 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului care permite cererea de avizuri consultative curții din partea Curților Supreme Naționale și recent am avut o solicitare din partea Comitetului de Bioetică al Consiliului Europei privind articolul 7 al Convenției de la Oviedo, care este convenția legată de biomedicină, adică convenția internațională prin excelență în acest domeniu. Era un aspect delicat în privința căruia va trebui să ne pronunțăm. Convenția de la Oviedo privind biomedicina și dreptul omului permite așadar Comitetului de Bioetică și statelor care au semnat acea convenție declarație, dintre care 30 și cele mai multe state din Uniunea Europeană sunt semnatare, să pună întrebări, solicitări pentru aviz consultativ din partea Curții Europene. Deci, Curtea nu este responsabilă doar pentru Convenția Europeană privind drepturile omului, ci și într-o anumită măsură pentru Convenția de la Oviedo privind biomedicina. Va fi o mare premieră va fi un pas, aș spune istoric, pentru că în momentul de față Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a exprimat doar în baza convenției europene, deci va fi prima dată când ne vom pronunța în baza unei alte convenții și va fi vorba despre Convenția de Bioetică. În momentul de față, și chiar astăzi nu am avut timp să mă informez înainte să vin aici, în această privință, chiar astăzi Comitetul, din regulamentul, trebuia să adopte reguli noi pentru a ne putea ocupa de această solicitare de aviz care tocmai ne-a sosit și vom face acest uh, lucru cât mai repede cu putință. Sper că um, în acest an vom avea această primă ocazie să emitem un aviz consultativ uh, privind uh, chestiune legată de biomedicină în baza Convenției de la Oviedo. Dar, bineînțeles, este un domeniu foarte bogat, un domeniu care se referă în special la articolul 8 al Convenției noastre, viața particulară și viața de familie, dar și articolul 2 al Convenției, adică dreptul la viață, începutul vieții, sfârșitul vieții și acest lucru se leagă și de întrebarea privind avortul, asupra care voi reveni imediat în ceea ce privește pe migrația, pe acest domeniu. Încerc să răspund în același timp întrebării doamnei Santos. În primul rând este vorba despre măsurile provizorii. Măsurile provizorii în baza articolului 39 al regulamentului nostru uh, sunt un răspuns imediat. Curtea este deschisă publicului 365 de zile pe an, 20 de ore din 24, <coughs> primind solicitări de măsuri provizorii. Există trei judecători permanenți care de foarte de vreme de dimineață până noaptea târziu pot răspunde de urgență unor asemenea solicitări, Există un sistem de pe checklist prin grefier și printr-o unitate specială Room 3019 care funcționează contra cronometru și există cazuri în care judecătorul național trebuie să emite un aviz judecătorului permanent într-o oră mi s-a întâmplat să prezidez uh, o reuniune a uh, Mare Camere și să primesc un SMS uh, pe telefonul mobil spunându-se, domnule președinte, trebuie să ne spuneți într-o jumătate de oră care este punctul noastră de vedere, motiv pentru care trebuia să suspend uh, ședința uh, uh, mare Camere pentru a răspunde, pentru a da un aviz judecătorului național, pentru că erau lucruri referitoare la țara mea, la Grecia. Sunt oameni care sunt pe pista aeroportului și care sunt pe care de a fi expulzați. Deci aici putem să revenim la cazul pe care l-ați menționat într-un alt context. Poate este un caz foarte recent. Așadar, încercăm prin intermediul măsurilor provizorii să dăm câteva răspunsuri. Nu spun că este un panaceu, nu spun că mm, putem rezolva problemele existențiale ale Europei noastre, dar încercăm în fiecare zi să fim prezenți și să ascultăm, să răspundem, să reacționăm foarte, foarte repede în momentul în care avem de-a face cu aspecte urgente care se leagă de dreptul la viață, integritatea persoanei, persoane care riscă să fie expulzate țări uh, din afara Consiliului, țări foarte complicate, unde există conflicte, conflicte armate. De altfel, uh, colega dumneavoastră a pomenit de acest lucru un pic mai devreme. Așadar, este un mijloc pe care îl avem la îndemână. Pentru a vă crea o imagine în ceea ce privește cifrele săptămâna trecută numai, a trebuit să răspuns în calitate de judecător național. Nu, nu să răspuns. Să exprim opinia, să dau un aviz, pentru că nu eu hotărăsc judecătorul permanent, dar în calitate de judecător național sunt, mi se solicită, în punct de vedere, 11 cereri de măsuri provizorii. Deci în 5 zile am avut 11 cereri uh, referitoare doar la Grecia. Asta ca să vă faceți ideea dimensiunii, problema importanței acestui instrument al măsurilor provizorii. În același timp, ne pronunțăm, avem zeci și zeci de hotărâri privind condițiile migranților în cazuri de rele tratamente în timpul arestării, condiții de detenție, tentative de a fi îndepărtați, legalitatea detenției în, baza, în baza articolului 5 al Convenției și, bineînțeles, în privința expulzărilor colective, am vorbit despre hotărârea care va fi luată poi mâine privind Spania. Așadar, sunt aceste aspecte, expulzări, arestări, condiții de detenție, legalitatea detenției și expulzări colective. Acestea sunt obiectul hotărârilor legate de acest aspect al migrației și, în plus, măsurile provizorii revin la întrebarea dumneavoastră. Dacă un caz poate ajunge și înaintea curții de la Strasburg și în fața celei de la Luxemburg, există o hotărâre binecunoscută, Bosforus, Bosforus Luxemburg și Bosforus Strasburg este de fapt același caz în fond care se referă la relația între sistemul Națiunilor Unite, sistemul Uniunii Europene și cel al Convenției. Era vorba despre sancțiuni pronunțate de Consiliul Executiv al ONU care au fost transpuse în Uniunea Europeană printr-un regulament al Uniunii și a Apoi, același caz a fost uh, judecat la Luxemburg, a ajuns la noi din punctul de vedere al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Deci era legătura între cele trei sisteme. Sistemul global, sistemul ONU, sistemul Uniunii Europene și sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Și ne-am acordat viorile, dacă pot spune așa, cu uh, Curtea de la Luxemburg pentru a <clears throat> găsi soluții armonizate. În ceea ce ne privește în privința acestui caz, sus, am stabilit ceea ce se numește prezumția de echivalență, adică prezumția în baza căreia dreptul Uniunii Europene oferă o protecție echivalentă cu cea a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Asta ca să coordonăm un pic abordările noastre cu cele ale colegilor noștri de la Luxemburg. Trec acum la întrebările doamnei Neumann, în special în ceea ce privește Turcia. Imediat după lovitura de stat sau încercarea de lovitură de stat din iulie 2016, am primit într-o lună 32.000 de cazuri. Înțelegeți ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă să gestionezi aceste cazuri. După cum ați spus, într-adevăr, nu am vrut să spunem în acel moment că Curtea Constituțională Turcă nu reprezintă o cale de recurs eficientă. Întâi trebuie să fim conștienți de faptul că aceste cazuri ajung la noi după ce au fost epuizate căile de atac internet, cu excepția cazului în care spune că nu ai ce să epuizezi și că recursurile naționale sunt ineficiente. Uh, Evident, dacă spunem asta, va trebui să ne ocupăm noi de cele 32.000 de cazuri. Și în ceea ce ne privește din punct de vedere politic, nu e ușor să spui că Curtea Constituțională, adică un tribunal suprem al unui stat, parte semnatar al Curții Europene a Drepturilor Omului, este ineficient să dăm deoparte cu toate aspectele implicate de acest lucru din punct de vedere juridic și politic. Așadar, de atunci, totuși, am uh, luat hotărâri strategice, adică hotărâri care se referă la arestare și reținerea unui membru al aceleași curți constituționale. Este un caz Arpaslan Aslan, nu știu dacă pronunția mea este corectă. Am uh, avut un alt caz privind ridicarea imunității parlamentare uh, a unui membru al partidului pro-curd și legat de arestarea și deținerea lui. Deci parlamentarii, judecători, eh, am luat eh, o hotărâre în ceea ce privește arestarea ziariștilor, apoi o alta privind eh, arestarea și deținerea unor profesori universitari și încă o a cincea hotărâre privind niște ONG-uri. Deci, prin aceste cinci cazuri leading, cum le spunem, uh, hotărâri de principiu, avem cele cinci grupuri principale care au putut fi afectate de această situație. Parlamentarii, judecătorii, profesorii universitari, jurnaliștii și activiștii pentru drepturile omului și acest, în baza acestor cinci hotărâri mergem mai departe. Dar nu vă ascund faptul că este una dintre provocări, este motivul pentru care am și menționat acest lucru și uh, utilizarea articolului, aplicarea articolului 18 despre care vorbeam mai devreme uh, este tot în legătură cu Turcia, nu doar în legătură cu Turcia, dar și în legătură cu Turcia. Deci este o provocare categoric și încercăm să-i dăm un răspuns în limitele posibilităților. Turcia, în momentul de față, este a doua țară ca număr de solicitări. Cred că avem 8800 de cazuri legate de Turcia. Avem în jur de 15.000 legate de Federația Rusă, apoi avem uh, Ucraina, România și așa mai departe. Bun. Acum, în ceea ce privește doctrina instrumentului viu, living instrument, și a contenciosului referitor la schimbările climatice. Da, am avut de-a face cu această chestiune pentru că chiar săptămâna trecută am fost invitat la un dejun de lucru cu președinția georgiană, care deține președinția adunării parlamentare a Consiliului Europei. A considerat că este o prioritate să discutăm. Am discutat, de fapt, despre probleme climatice, printre altele, și președintele APCE, are ca prioritate elaborarea unui protocol adițional pe lângă Convenția Drepturilor Omului care să se refere tocmai la problema mediului înconjurător. Iar acest protocol va fi elaborat de către instanțele Consiliului Europei. Pe 27 uh, februarie și pe 9 aprilie vor exista două întâlniri ale acestui for care va lucra la acest protocol, Human Rights for the Planet, drepturile omului pentru planetă. Mi se pare un slogan foarte de impact. Așadar, um, mi s-a cerut să fac o fișă tematică ca să arăt uh, unde ne situăm noi în jurisprudența noastră și am găsit că avem aproape 100 de hotărâri care vizează, într-un fel sau altul, probleme de mediu. Este vorba și despre viața privată, despre uh, viața la domiciliu, modul în care poluarea ne afectează la noi acasă. Lopez Ostra împotriva Spaniei a fost uh, o cauză în care am uh, dat o hotărâre ce avea și aspecte de mediu dar avem și alte dispoziții din Convenție, dreptul la viață, libertatea de a primi informații atunci când există o poluare în atmosferă și așa mai departe. Și mai avem și o cauză um, din uh, Corbela împotriva Italiei, care se referă la poluarea cauzată de o uzină. Aș vrea să spun că Decizia Curții Supreme din Olanda, la care am făcut aluzie în decembrie anul trecut, în cauza urgenda împotriva Olandei, a făcut referire la jurisprudența noastră și la convenție. Și bineînțeles că acest lucru nu face decât să ne bucure. Am încercat să uh, construim această jurisprudență fără să ne bazăm neapărat pe o dispoziție anume expresă în convenție care să se refere direct la mediul înconjurător. Nu avem așa ceva. Totuși, am încercat să construim uh, bucățică cu bucățică un uh, corp juridic care să acopere și mediul înconjurător. Dar, bineînțeles, ne va ajuta foarte mult acest protocol adițional care va veni cu dispoziții precise și astfel vom avea și un temei juridic mult mai solid pentru a putea să ne dezvoltăm jurisprudența. Doamnei Cancu, trebuie să-i spun că o voi dezamăgi. Avem o cauză pe rol care se referă tocmai la ceea ce ați uh, menționat dumneavoastră, însă trebuie să-mi exercit dreptul de rezervă, nu pot să mă pronunț, îmi cer scuze, dar este o cauză extrem de delicată, o speță foarte interesantă de altfel, iar uh, curtea va se va pronunța în curând, vă rog să uh, ne îngăduiți până atunci. Mă voi ocupa de comunicarea acestei uh, hotărâri, cabinetul meu vă va transmite în momentul în care ea va fi pronunțată. <coughs> în ce privește pe deținuții spanioli, catalani și dificultățile pe care le au în uh, a se adresa cursii, da, există o modalitate. Articolul 34 din Convenție stipulează că statele contractante nu au voie să ridice dificultăți sau obstacole, ci din potrivă să garanteze accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Așadar, dacă la CEDO ajunge la un moment dat o cauză prin care se invocă probleme de această natură, Curtea va analiza și va constata dacă s-a încălcat articolul 34 din Convenție. Curtea a făcut, de fapt, acest lucru de mai multe ori în uh, contextul în care deținuți uh, au reclamat faptul că li s-a împiedicat accesul la curte, deci context carceral, este un context pe care îl cunoaștem și acolo, da, am uh, constatat că s-au încălcat prevederile. Vreau să răspund și domnului Chiriapolopoulos. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Dați-mi voie să mă exprim în greacă, pentru că am această ocazie. Întrebarea dumneavoastră este, fără îndoială, extrem de importantă. Am spus mai devreme că depunem eforturi de armonizare la nivel european, iar aceasta e o provocare majoră pentru curte avem uh, un judecător britanic care este extrem de uh, un cunoscător extrem de bun al uh, dreptului anglosaxon și, de asemenea, um, încearcă să cunoască cât se poate dreptul continental. Facem un schimb de experiențe extrem de interesant. Avem judecători și din Armenia, din Andorra, care aduc uh, spețe uh, și le discută prin uh, prisma dreptului roman. Închipuiți-vă, în secolul 21, în Andorra, o mare parte din codul lor se bazează pe codul lui Justinian. Straniu, dar adevărat. Am avut ocazia să constatăm asta noi înșine în persoană când am fost în vizită anul trecut în Andorra. Iată, avem uh, un spectru întreg, o paletă largă de sisteme juridice, coduri. Am dat exemplul Andorei și al Marii Britanii, dar în Finlanda avem și acolo o situație diferită. În Polonia, în Republica Cehă, uh, sunt, avem uh, așadar toate aceste experiențe la noi și suntem nevoiți să lucrăm împreună, zi de zi vă dați seama că încercăm să facem fața acestei provocări și să găsim armonia. Acum, doamna președintă, ca să vă răspund dumneavoastră, în ce privește CEDO, eu sper să nu existe niciun fel de impact în urma Brexitului. Săptămâna trecută am primit vizita președintelui Curții Supreme din uh, Regatul Unit și a câtorva colegi și a șefilor celor patru jurisdicții britanice, președintele Curții Supreme și colegii săi ne-au spus că uh, prețuiesc foarte mult convenția și jurisprudența CEDO. Human Rights Act, legea privind drepturile omului, obligă judecătorii britanici să țină cont nu doar de convenție, ci și de jurisprudența emisă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că spuneam uh, eu chiar în uh, camera unde lucrez eu, am un coleg britanic și știu că uneori uh, judecătorii britanici au o interpretare strictă a convenției noastre, dar sunt de fapt cei care cunosc cel mai bine jurisprudența noastră la nivel european. Poate că nu suntem neapărat uh, de fiecare dată de acord cu ei, dar întotdeauna intră în dialog uh, în mod sistematic cu noi. Deci, uh, la o prima vedere aș spune că nu ar trebui să existe nicio problemă în urma Brexitului. Care ar fi impactul aderării Uniunii Europene la Convenție? Aș spune că ar fi un impact pozitiv, deoarece ar duce la armonizarea jurisprudențelor noastre și nu spun că nu ar exista probleme, sunt nuanțe diferite. Dacă vorbim de principiul uh, necbisinidem sau principiul încrederii reciproce aplicat de Uniunea Europeană, există așadar uh, nuanțe de care va trebui să ținem cont, dar în orice caz aderarea Uniunii Europene ar produce un efect pozitiv. Știu că Parlamentul European susține această idee încă din 2010. Contăm pe dumneavoastră să continuați să o susțineți în uh, contextul actual. Cred că această comisie ar putea, în eventualitatea unei aderări, să joace un rol important ar putea foarte bine să se informeze, să deschidă un dialog împreună cu Curia de la Luxemburg și cu noi. În orice caz, vă asigur că noi rămânem uh, întotdeauna deschiși față de un asemenea dialog. În ce privește dreptul la avort, am spus deja că în ce privește problema avortului nu există consens la nivel pan-european din punct de vedere metodologic, asta înseamnă că marja de apreciere a statelor este una mare. Mai devreme am spus că facem un efort de armonizare și am spus că ar putea exista o astfel de armonizare, însă asta ar reduce marja de apreciere. Atunci când nu există consens, marja este foarte mare deciziile pe care le iau uh, statele pot fi foarte diferite. Atunci când nu există un consens politic și statele membre nu se pot pune de acord. Însă asta nu înseamnă că marja de care vorbesc este una nelimitată. Apropo de Irlanda, apropo de alte spețe, am spus acest lucru atunci când există un pericol pentru mamă, când există un pericol pentru femeie așadar, trebuie să poată să existe o dispoziție, o prevedere juridică care să permită întreruperea sarcinii. Și ne-am uh, referit și la instrumentul universal, Convenția SIDO, Convenția pentru combaterea discriminării împotriva femeilor, care este ratificată de către toate statele membre ale Uniunii Europene, dacă știu eu bine. Și, uh, de asemenea, de către majoritatea statelor membre ale Consiliului Europei, dacă nu chiar de toate. Acolo avem articolul 16, care ne-a fost uh, propus drept sursă de inspirație și pe care l-am și folosit de altfel. Articolul 16 spune că este dreptul femeii de a hotărâ asupra momentului nașterii. Cu privire la distanțarea dintre nașteri, dacă există așadar un astfel de drept al femeii, ea poate să hotărească momentul oportun pentru a naște, atunci ea hotărăște. Iată o convenție care uh, ne servește drept sursă de inspirație. Întotdeauna interpretăm Convenția Drepturilor Omului nu într-un vid juridic, ci în uh, legătură cu alte instrumente care ne pot ajuta. Iar în cazul uh, de față, în legătură cu Convenția, Stat- Convenția Națiunilor Unite pe care tocmai am menționat-o. Iată răspunsurile pe care le-am avut pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Asita. Da, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Nu mă așteptam să, mă, să vă pronunțați cu privire la speța care este pe rol, ci cu privire la aceste cazuri în general, pentru că, în mod clar, trebuie să existe un uh, echilibru între securitatea celor care sunt aici și uh, ce facem cu cei care au combătut în Siria. Trebuie să existe un echilibru între suveranitatea națională, capacitatea statelor de a hotărâ ele însele în materie de securitate a cetățenilor și, pe de cealaltă parte, această problemă a drepturilor omului, deci este ceva ce depășește uh, limitele acestei uh, spețe concrete. Mulțumesc! Cred că a fost doar o observație, dar, uh, într-adevăr, ați menționat mai devreme problema legilor de combatere a terorismului și a persoanelor care cad victime din cauza acestei legislații. Cum echilibrăm problema securității și problema drepturilor omului. În orice caz, vă mulțumesc pentru toate aceste explicații și m-a impresionat uh, modul în care stăpâniți uh, toate aceste dosare și ați răspuns la întrebări. A fost o premieră în subcomisia pentru drepturile omului. Vom continua și vă vom uh, susține în continuare, vom sprijini aderarea Uniunii Europene la Curtea Europeană, la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, orice ne aduce la standarde mai ridicate la nivel european, continental, dar și internațional, este binevenit. Am vorbit mult despre multilateralism. Astăzi uh, avem o criză a multilateralismului. Iată că drepturile omului uh, pot să fie rezolvate prin uh, prisma multilateralismului la nivel internațional. Mulțumesc și sper să ne revedem curând. Mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări. Mulțumim. O să încheiem aici. Următoarea ședință a subcomisiei noastre va avea loc pe 17 februarie de la orele 15 la Bruxelles și apoi va avea loc uh, pe 18 februarie continuarea de la 9 până la ora 18. O seară bună!